Uh, dear colleagues, I apologize. I thought... Dragi colegi, îmi cer scuze. Credeam că începem la 10, dar ar fi trebuit să începem la 9.45. Deci haideți să începem repede. Declar deschisă ședința noastră și începem cu punctul 2 de pe ordinea de zi. Că pe unul l-am făcut deja. Deci, punctul 2, adoptarea ordinii de zi. Ați primit ordinea de zi pe 16 mai și înțeleg că nu vrea nimeni să exprime vreo obiecție sau să aducă vreo modificare. Și eh, dat fiind că trebuie să ne grăbim, eh, o să fac eh, anunțurile președintelui mai târziu. deci la punctul 4. Este vorba de adoptarea proceselor verbale din, uh, de la reuniunile noastre din noiembrie și decembrie. Dacă până la sfârșitul reuniunii nu ridicați obiecții privind aceste procese verbale, se consideră adoptate. Deci, trecem imediat la punctul 5 de pe ordinea de zi. Oh, I see. So, I am, I'm sorry, I was just told that because we have... Îmi pare rău. Uh, îl avem alături de noi pe Marc Leonard. Um, este directorul ECFR, dar înțeleg că domnul Ishinger, Wolfgang Ishinger, nu a sosit încă, i-a întârziat zborul. Poate între timp puteți să ne delectați dumneavoastră cu prezentarea dumneavoastră și apoi mai um, amânăm restul lucrărilor, fiindcă avem o problemă cu timpul. Acum, dacă nu știți, uh, avem o platformă deschisă de dezbateri privind uh, Brexitul și faptul că Marea Britanie și-a anunțat intenția de a părăsi Uniunea Europeană și unul dintre subiectele importante îl reprezintă cooperarea între Uniunea Europeană și Marea Britanie privind securitatea. Avem, deci, alături de noi pe reprezentantul Consiliului European privind relațiile externe, fiindcă ECFR, ECFR a făcut un studiu în acest sens și noi uh, așteptăm cu nerăbdare să aflăm mai multe despre rezultatele acestui studiu. După cum știți, viitoarea col- colaborare privind securitatea și apărarea face parte din orientările de negociere ale Uniunii Europene și a, a apărut și în discursul Terezei May de la Munich, unde a, a accentuat uh, interesele comune de securitate și apărare. Deci acesta este un subiect uh, unde ambele, un domeniu unde ambele părți doresc o cooperare strânsă pe viitor. Și acum, fără alte adăugiri, aș dori să îi dau cuvântul lui Mark Leonard. Thank you very much, um, uh, Danuta. Mulțumesc foarte mult, uh, Danuta. Mulțumesc că ne-ai uh, m-a invitat, uh, ne-a invitat, ne bucurăm că putem să um, vă prezentăm mai multe informații privind uh, rezultatele grupului nostru de discuție și uh, de reflexie și rezultatul unor cercetări privind securitatea în, între Uniunea Europeană și Marea Britanie. Um, rezultatul uh, muncii lui Marco Dasu, a lui Wolfgang Ischinger, care este și fost ambasador în Marea Britanie, uh, și Pierre Vimon, care a fost și el ambasador al Franței în um, Statele Unite, și Robert Cooper, director general pentru chestiuni politico-militare în Serviciul de Acțiune Externă. Am avut o echipă de cercetători care i-a ajutat uh, din mai multe state membre, dar și, și care avea o experiență în ceea ce privește elementele cele mai importante de securitate europeană. Raportul uh, se numește Cum să menținem Europa în siguranță după Brexit și încearcă să analizeze analizeze securitatea în termeni foarte largi, nu numai capacitate militară și chestiuni de apărare, dar și securitate internă, uh, cibersecuritate și așa mai departe. Discuțiile din cadrul acestui grup nu s-au referit neapărat la Brexit, dar cred că toți cei implicați au avut o abordare similară în ceea ce privește acest subiect și au înțeles că după Brexit Uniunea Europeană trebuie să se apere și uh, să apere achiul comunitar și că trebuie să existe o diferență între apartenența la Uniunea Europeană și a nu fi membru la Uniunea Europeană. Cred că grupul uh, era convins că acest domeniu al securității este sui generis și diferă de alte chestiuni interne în ceea ce privește relațiile Uniunii Europene cu Marea Britanie. Și activitatea acestui grup a început într-un context uh, cunoscut uh, unde existau mai multe aspecte de instabilitate, Rusia, intimidare din Est, uh, amenințări asimetrice care veneau din Sud și din zona mediteraneană, Uh, concurență economică din partea Chinei și a altor uh, puteri emergente, emergente schimbări climatice, migrație, amenințări cibernetice, creșterea uh, amenințării teroriste, criminalitatea cibernetică, criminalitatea organizată, dar mai important este contextul în care asistăm la o redistribuție a puterii în întreaga lume și presiune din ce în ce mai mare asupra uh, Um, ordinii de securitate internaționale multilaterale care ridică îndoieli în ceea ce privește rolul SUA ca uh, apărător al securității internaționale sub președinția lui Trump. Ceea ce a făcut uh, grupul să dorească să înceapă cu o poziție de principiu, să ne gândim cum putem pune pe primul loc securitatea și să ne gândim la securitate înainte de a ne implica în discuții de principiu privind instituțiile. Deci, cred că principalele, acestea sunt trei principale chestiuni care să influențeze activitatea grupului. Întâi, nevoia de a depăși obstacolele, voința UE și UK de a colabora pe probleme de securitate, dar sunt multe obstacole politice și instituționale care fac această colaborare foarte dificilă în partea britanică sunt divizările politice cauzate de Brexit și în partea Uniunii Europene abordarea bazată pe reguli, care a fost exemplificată cel mai bine de discursul din noiembrie 2017 al lui Michel Barnier de la Berlin, riscă să otrăvească viitoarele relații cu Marea Britanie, care vede Brexitul ca un proces de negociere. E un fapt că Marea Britanie nu poate participa la uh, uh, deciziile UE dacă nu mai este stat membru, deci nu va mai fi implicat în instituțiile europene. Dar, odată ce am spus asta, grupul consideră că ar trebui să uh, facem eforturi mari pentru a lucra pe securitate și pe agenda sui generis, adică spre evoluție către un parteneriat special. Trebuie să există o diferență între a fi membru în UE și a nu fi membru în UE. Uh, Marea Britanie ar trebui să submineze procesul de creare a consensului, dar noi considerăm că uh, participarea Marii Britanii în uh, activitățile de securitate și apărare trebuie să se bazeze pe un aranjament special sau pe un statut uh, îmbogățit, uh, un statut special de țară terță, chiar dacă nu implică o influență formală asupra procesului de luare a deciziei. Influența Marii Britanii asupra UE ca fost membru ar trebui să fie justificarea acestui parteneriat special și nu ar trebui să stabilească un precedent pentru alte țări terțe. Asta ar trebui considerată ca o garanție mutuală de independență, pentru că convergența intereselor de securitate ale UE și UK sunt, e clară. Poate uneori reacția Marii Britanii poate fi alta față de chestiuni de securitate, dar Marea Britanie nu poate fi implicată uh, în mod serios într-o cooperare fără să uh, aibă anumite drepturi de participare la instituțiile europene și Marea Britanie va trebui să-și câștige acest drept la participare prin uh, contribuții active la eforturile uh, comune ale Uniunii Europene pentru a nu da impresia că dorește să primească lucruri gratis. Noi considerăm de asemenea că Uniunea trebuie să aleagă între o abordare de tip plug and play, o abordare ad hoc atunci când avem nevoie de ea, sau o abordare mai instituționalizată în dialogul cu Marea Britanie. Și Uh, considerăm că ultima variantă e mai bună, pentru că asta elimină canalele secundare și cooperarea ad hoc. Și considerăm că o mare proporție a discuțiilor dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană au loc în afara structurilor formale și asta uh, duce la riscul de a reduce discuțiile în cadrul structurilor UE și de a exacerba tendința de a opera prin grupuri informale, cum ar fi grupul Quint, care, după cum știți, include Statele Unite, Franța, Germania, Italia și Marea Britanie, și care preocupă o serie întreagă de state membre. Și am primit acest mesaj, ni s-a transmis puternic acest mesaj din diferite capitale. Al doilea motiv pentru care considerăm că ar trebui să optăm pentru o abordare mai instituțională este că inițiative majore, cum ar fi uh, acordul cu Iranul sau sancționarea Rusiei după invazia Ucrainei, au apărut dintr-un dialog susținut între parteneri europeni care ar putea avea loc în aceste structuri informale, dar nu va fi posibil cu o discuție episodice cu Uniunea Europeană. Începește problema de politică externă. Este clar că reprezentanții Marii Britanii Uh, vor dispărea, vor părăsi uh, Consiliul European și Comitetul de Politică și Securitate și grupurile de lucru. Dar nimic nu împiedică Consiliul European să invite Marea Britanie să găsească noi metode de lucru în instituțiile sale, acolo unde consideră că e util și mai ales în ce privește sancțiunile, uh, non-proliferarea nucleară, dezarmarea. Căutarea unui efort comun cu Marea Britanie este esențială coordonarea politicilor pe acest subiect și pe alte dosare ar putea să aibă loc prin întâlniri regulate între Marea Britanie, Uniunea Europeană și reprezentanții statelor membre pentru a pregăti poziții uh, la delegațiile uh, Națiunilor Unite și în alte formate. Și există suficiente formate pentru a face asta. Deci acestea sunt cele trei principii de bază uh, și, de asemenea, am făcut o serie de recomandări despre cum pot funcționa aceste lucruri în practică. Documentul subliniază care, cât de mare este miza în a avea o cooperare corectă între Marea Britanie și Uniunea Europeană pe probleme de apărare și securitate în viitor și am considerat că asta va fi îmbunătățită foarte mult în, de un cadru care să se uh, ocupe de probleme specifice și de domenii specifice. Și Wolfgang va menționa uh, câteva dintre aceste puncte, sunt sigur, și va putea continua discuția. Marea Britanie a propus un tratat privind securitatea internă și aplicarea legii. Noi considerăm că această propunere ar trebui să uh, fie urmată. Un astfel de tratat este necesar pentru a păstra nu doar legăturile profunde între Marea Britanie și Uniunea Europeană, dar și pentru a avea cooperarea în domeniul Uh, cibercriminalității, poli, uh, activității polițienești și pentru a menține viteza comunicării în toate aceste domenii și un nou pact ar trebui să vizeze și o cooperare politică în zone relevante, cum ar fi securitatea internă, mai degrabă decât să uh, facem o listă de aspecte curente, pentru că lista se va schimba în timp, lista subiectelor de cooperare. Însă, un tratat de acest tip uh, durează mult să se semneze și uh, nu va fi timpul uh, necesar pentru a crea uh, relația de încredere de care este nevoie într-un parteneriat de securitate. Deci am considerat că un aranjament de tranziție ar fi cel mai bun, ca și pentru piața unică, în sensul că prevederile existente rămân valabile și în felul acesta nu trebuie întrerupt, de exemplu, mandatul de arest european, schimbul de informații, activitatea în Europol și așa mai departe. În ce privește uh, managementul crizelor, credem că aranjamentele ad hoc ar fi mai potrivite și ar trebui să se bazeze pe abordarea că Uniunea Europeană va cere implicarea Marii Britanii acolo unde consideră că este necesar. Mai detaliat uh, ar trebui căutate soluții creative, cum ar fi ședințe de coordonare regulate între Marea Britanie și grupuri uh, ale Consiliului, cum ar fi COPS, Corepere, DEA, Uh, întâlniri de coordonare cu ambasadorii Marii Britanii la ONU, la Consiliul de Securitate, precum și uh, ședințe specifice de coordonare în ce sancțiunile și elementele legate de ajutor. Considerăm că Marea Britanie este cea care trebuie să demonstreze de la început că dorește să contribuie activ la aceste forumuri, atât în Uniunea Europeană, cât și în uh, situații non-UE, cum ar fi Inițiativa Europeană de Intervenție. Pentru că considerăm că toate canalele de securitate și cooperare, la nivel bilateral și multilateral, ar trebui să fie deschise și ar trebui să fie văzute ca o modalitate de a completa structurile europene. Și asta ne duce la ideea specifică a industriei uh, de apărare și aici se face referință la uh, grupul uh, de intenție care se referă evident la colaborarea Marii Britanii și a Uniunii Europene pe proiecte de industriale de apărare. Și dacă Marea Britanie dă dovadă de bunăvoință în acest sector, se poate anvizaja un acces la fondurile european de apărare și mai multă cooperare în cadrul structurilor europene în viitoare. Astea sunt principiile centrale și câteva dintre ideile generale pe care le exprimă raportul. Sigur, putem intra într-o discuție mai detaliată și cred că Wolfgang va da, ne va da o perspectivă mai detaliată care se bazează pe nenumărații ani pe care are în calitate de uh, practicant al tuturor acestor chestiuni. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului ambasador Volgenscher. Uh, Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îmi cer scuze mai întâi pentru că am întârziat un pic uh, în această dimineață, așa cum se întâmplă cum se întâmplă adesea uh, avionul a fost întârziat, deci îmi cer scuze. În uh, interesul discuției, dați-mi voie să fiu foarte succint și să adaug doar câteva comentarii. Primul comentariu este că este că ecosistemul de apărare, securitate și relații externe uh, al Uniunii Europene are astăzi uh, o anumită natură care nu ne permite luxul de a lăsa să existe incertitudini pe termen lung în legătură cu domeniul de aplicare, calitatea, compoziția și direcția și capacitatea Uniunii Europene de a fi un actor credibil în acest uh, domeniu începând cu deciziile de politică și până la problema misiunilor militare, dacă doriți. De aceea, eu consider și cred că acest lucru, această idee apare și în documentul pe care l-am pregătit, că problema cu care ne confruntăm n-ar trebui să fie considerată ca doar o altă problemă într-o serie întreagă de probleme care trebuie negociate. în cadrul negocierilor deja destul de dificile pentru Brexit. Cred că aici vorbim de un caz complet separat și uh, care are o importanță strategică atât de mare pentru Uniunea Europeană, încât este bine să ne gândim cum putem noi, în Uniunea Europeană, să abordăm o discuție care, după părerea mea, ar trebui să înceapă cât mai repede, cât mai repede, o discuție cu Marea Britanie, indiferent de situația în care ne aflăm cu restul negocierilor uh, privind Brexitul. Deci, haideți să nu creăm impresia uh, partenerilor noștri și adversarilor noștri din întreaga lume că nu știm ce vrem și că există incertitudine uh, în legătură cu uh, dacă Marea Britanie va fi în interiorul uh, grupului sau în afara grupului în ce privește politica de apărare și de securitate. Al doilea comentariu pe care vreau să l fac e unul foarte direct. Poate părea banal, cred cu fermitate că ar fi o greșeală dacă atunci când încercăm să vedem care va fi forma relației noastre cu Marea Britanie în viitor, ar fi wrong, ar fi greșit să ne uităm la aranjamentele pe care le avem cu alte terțe țări drept model. Asta cred că ne-ar duce în direcția greșită. se întâmplă că Marea Britanie, cu excepția Franței, este singura țară din Uniunea Europeană care este atât o putere nucleară, cât și membru al uh, Consiliului Permanent, uh, membru permanent al Consiliului de Securitate Națiunilor și membru G7. Deci natu- e de o natură strategică complet diferită relația pe care trebuie să o aibă Uniunea Europeană cu Marea Britanie și ar trebui să fie o relație uh, substanțială și, și e alt tip de relație pe care trebuie să o aibă cu Marea Britanie și scuzați-mă, nu vreau să fiu disprețuitor, dar e altceva dacă discutăm de alte țări terțe, cum ar fi, de exemplu, Norvegia sau Elveția sau altele. Aici vorbim de un caz special și de aceea merită o abordare diferită. Al treilea punct uh, pe care vreau să-l uh, invoc se referă la posibilele structuri uh, pe care, la care trebuie să ne gândim. Și asta spunem și în document. E corect să evităm noi structuri, crearea de noi structuri și de noi comis, comitete și comisii. Dacă aș putea să spun ceva aici, eu am fost implicat în multe eforturi, atât în istoria Uniunii Europene, cât și în istoria NATO, în încercări de a organiza relații de substanță cu țări terțe. Cel mai rău exemplu pe care vi-l pot da, pentru că am participat la el, este Consiliul Rusia-NATO, care a fost construit cu cele mai bune intenții. Președintele Yeltsin în acel moment i s-a spus, ăsta e locul unde ne vom coordona acțiunile și unde Rusia își va găsi un loc și va fi parte a familiei. Da, bineînțeles că asta nu s-a întâmplat niciodată. Deci, aș uh, fi uh, circumspect uh, față de crearea unor noi instituții și noi comisii. Ar trebui să începem cu întrebarea în ce măsură putem găsi uh, și putem folosi uh, formele existente pentru a ține cât mai aproape Marea Britanie cât este posibil să ții pe aproape pe cineva care nu este membru al Uniunii. Deci, uh, doamnă președinte, cred că am acoperit uh, mare parte din comentariile pe care vreau să le fac. Dați-mi voie să mai subliniez un uh, comentariu pe care l-a făcut Mark în intervenția sa și mi se pare foarte important. Tratatul pe care Marea Britanie l-a propus pentru zona de securitate și de uh, legalitate este evident un lucru care dacă uh, este bine negociat, dacă este negociat, va dura destul de mult. Negocierea acestea va dura destul de mult. Deci este, prin urmare, important și cred că e un lucru foarte important din punct de vedere operațional în, în cadrul documentului nostru, uh, să se agreze un acord de tranziție cât mai repede, ca să ne asigurăm că nu vor fi uh, probleme, chiar dacă negocierea unui, unei structuri de tip tratat poate dura mult mai mult. Uh, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Aș vrea acum să încep Uh, dând cuvântul coordonatorilor, George Șoflin și apoi Iolainen. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, și mulțumesc ambilor vorbitori pentru uh, introducerile, pentru prezentările extrem de interesante. Am cam trei întrebări pe care vreau să vi-l adresez amândurora, dar puteți să vă hotărâți cum răspundeți, cine răspunde. Prima întrebare vă duce un pic în amonte față de unde ați început, domnule Leamen. Care sunt sursele insecurității și vulnerabilității în Europa? Faptul că suntem vulnerabili la, la șocurile externe pe care le-ați eh, menționat, Rusia, zona mediteraneană, China, imigrația, schimbările climatice, cibercriminalitatea. Mi se pare că dacă priviți lucrurile în termeni istorici mai largi, vedem societăți mai fragmentate și, uh, după părerea mea, vedem o scădere a uh, încrederii în rolul statului și în rolul pieței, ceea ce ne creează mari probleme. Așadar, de ce Uh, numere din ce în ce mai mari de alegători sunt gata să respingă mesajul elitelor și să caute alternative, oricât de incoerente ar putea fi acestea, care apoi, după aceea, nu fac altceva decât să intensifice și să accelereze vulnerabilitățile de care am vorbit la început. Al doilea comentariu pe care vreau să-l fac se referă la acest statut special uh, și foarte diferit uh, de o țară terță complet diferită de toate celelalte țări terțe despre care vorbeați în legătură cu Marea Britanie. Cred că, dată fiind uh, situația, asta trebuie să se întâmple într-o formă sau alta și cred că forma acesta e una dificilă. În mod clar, Marea Britanie nu e Canada, cu care Marea Britanie are relații foarte călduroase, dar de o cu totul altă calitate și natură. Am două întrebări din acest punct de vedere. Spuneați, domnule Leonard, că Marea Britanie are mare parte din responsabilitate. Cred că așa este. Dar, atunci, cât de unit este Regatul Unit în voința sa de a Uh, urmări acest statut special și de a participa la toate aceste structuri pe care le-ați uh, prezentat, pentru a accepta. Pentru că, din câte văd eu, ei sunt extrem de divizați. Elita Mare Britanie este extrem de divizată și mă întreb cum vor fi primite sugestiile noastre în uh, diferite părți din Marea Britanie și aș include aici și Edinburgh și Belfast. Nu mă gândesc doar la Londra și nu cred că trebuie să explic de ce și ultima mea întrebare este legată direct de această chestiune. Haideți să presupunem că această cooperare instituționalizată pe care a menționat-o domnul Leonard uh, se produce? Care va fi, uh, cum uh, se va da seamă pentru această cooperare? Va fi iarăși un instrument tehnocratic undeva sus de tot sau va exista uh, o contribuție uh, de la bază, ca să spunem așa. Pentru că dacă nu există o astfel de contribuție, dacă nu există niciun fel de identificare cu acest tip de aranjament, eu nu cred că el va dura și nu cred că va avea legitimitatea de a supraviețui și puterea de a supraviețui unor... Pare să găsim pentru toate aceste chestiuni reguli speciale și organisme speciale sau uh, nu? Este important uh, pentru că am vorbit foarte mult despre o perioadă de tranziție pentru piața internă și pentru Uniunea Vamală, dar am vorbit foarte puțin uh, despre o perioadă de tranziție să fi jucat un rol important în cadrul negocierilor. Și o ultimă întrebare și uh, există și alte situații în ce privește până la urmă statele membre care vor fi și vor rămâne puteri nucleare sau nu, dacă Regatul Unit e date ca fiind un fel de uh, mandat sau poziție a Uniunii Europene. Ce se va întâmpla? Le vor da cuvântul la sfârșit. Văd că nu există alți coordonatori care doresc să intervină, deci putem trece la membrii obișnuiți. Doamna James, mulțumesc domnilor eh, pentru prezența dumneavoastră. Eu vin din Regatul Unit eh, ale Uniunii Europene care și-a plătit cei 2% contribuție obligatorie eh, pentru apărare. Există alte state membre care nu au făcut acest lucru. Și premierul Marii Britanii și-a exprimat în intervențiile sale dorința de strânsă colaborare prin providențiali. Deci uh, va trebui să uh, existe instanțe în legătură cu care noi nu putem să ne implicăm, să discutăm. Uh, dar ce aș vrea de asemenea să menționez noi acum avem o amenințare clară la adresa proiectului în acest lucru. Mie mi se pare că este un aspect important de securitate pe care Regatul Unit um, se bazează și acum se dorește excluderea Regatului Unit. Mie mi se pare că este bizar că o componentă esențială care garantează uh, securitatea acestui continent Eh, acum, acum în analiză. Și pot să întreb pe invitații noștri, puteți să comentați eh, în legătură cu importanța acestui program Uniunea Europeană poate să excludă un contributor cheie pentru acest program și care ar fi impactul asupra sistemului de apărare pentru statele. Trebuie să respectăm și regulile legate de Galileo înainte de a vorbi. Mulțumesc eh, aici astăzi dar am publicat două documente în problema Brexitului și securității. Se referea punctul 42.7 și 222 și uh, am văzut că există o mișcare acum, o mai ales în ce privește securitatea internă, sunt probleme legate de accesul la baza de date a sistemului de informare, uh, uh, există probleme de asemenea legate de protecția datelor și trebuie să ne gândim că există uh, în clipa de fi nevoie de o nouă structură care să confere Regatului Unit statutul pe care îl merită ca uh, mare putere uh, alături de state ca Norvegia, dar sigur excluzând și alte state care creează probleme, cum ar fi structuri care să fie robuste și să servească interesele cetățenilor noștri. Pentru că nimeni în timpul referendumului legat de Brexit e obligat să adere. Dar acum problemele de securitate au devenit serioase și trebuie să existe până la urmă o linie roșie. State membre nu există neapărat voința pentru un asemenea tratament special care să confere regal Regatului Unit, în stanie. Deci eh, eu am asemenea îngrijorări eh, inclusiv în ce privește accesul la baza de date, pentru că deci, eu cred că pilonul uh, european uh, în NATO nu ar trebui să fie șubrezit. Deci, eu cred că pilonul uh, european uh, în NATO nu ar trebui să fie șubrezit. Deci, uh, poate că dacă veți, docume, voți parcurge studiile mele, pentru că stau la dispoziție oferindu-vă câteva exemplare, veți lua cunoștință de toate aceste preocupări pentru că uh, până la urmă uh, uh, cred că și ambasadorul britanic ar putea să fie observator um, atunci când se discută problemele de securitate și apărare CFSP, dar mi-e teamă că nu îi se va acorda acest statut. Și atunci va trebui să acceptăm acest statut de stată terță. Deci s-ar putea să ajungem în situații dificile dacă nu inventăm alte un statut nou. Ana Gomes. Da. A fost o problemă să constatăm că Britanie să fie mai cooperantă în problemele de securitate și de apărare, chiar dacă se va afla în afara Uniunii Europene de a putea uh, controla fenomenul migrației, de pildă. L-aș întreba pe domnul Leonard care ar putea să fie europeană, uh, să poată să acționeze cu un singur uh, membru în Consiliul de Securitate, să singur și să nu îl organizeze în cadrul unui în interiorul unui cadru multilateral, cum ar cred că până la urmă Regatul Unit uh, a fost uh, mama paradisurilor fiscale, iar tatăl ar fi putut să fie uh, Statele Unite. Deci, care ar putea să fie măsurile pe care Parlamentul Regatului, uh, uh, Guvernul Regatului Unit ar putea să le ia pentru a rezolva aceste probleme, pentru că uh, până la urmă ar putea să nu fie numai pentru Regatul Unit, ci pentru noi toți, pentru că până la urmă, chiar aflându-se în afara Uniunii Europene, Regatul Unit este european. Want... Mulțumesc că voi vorbi în engleză. Eu querría... Voiam să vă pun trei întrebări. Eu cred că Brexitul nu aduce o dezbatere privind cine are nevoie de cine mai mult. Nu trebuie decât să ne uităm 100 de ani în urmă și să vedem uh, ce am trebuit să facem împreună. Ne face să ne dăm seama, așa cum spunea domnul ambasador, uh, Marea Britanie și Europa au multe nevoi comune. Deci în acest domeniu trebuie să creăm într-adevăr un acord uh, special. Iar întrebarea mea este dacă acest acord ar include un compromis de alianță strategică, să zicem, în caz de uh, atac. În ceea, similar articolul 47 al tratatelor, care ne obligă să ne apărăm reciproc. Crezi că acest articol pe care trebuie, uh, scuze, acest acord pe care trebuie să-l încheiem cu Marea Britanie trebuie să includă o, o clauză de apărare comună? Apoi, în capitolul acordului special trebuie să includem securitatea internă? adică chestiunile ce țin de combaterea terorismului și așa mai departe. Deci colaborarea în materie de securitate, de servicii secrete și așa mai departe. Și a treia întrebare. Se poate, așa cum a propus un ambasador, într-adevăr, să se negocieze acest acord pe marginea celorlalte acorduri cu Marea Britanie, care vor fi consecința Brexitului, fiindcă este limpede că contrapartidele, compensările din negocieri ne obligă să folosim, să cerem uh, un uh, acord de apărare uh, în detrimentul celorlalte special. Mulțumesc! O să fiu succint. În primul rând, cred că Uh, concluzie generală și anume că lucrurile trebuie să rămână flexibile și să fie deschis la diverse soluții în cazul în care se va continua cu Brexitul este în concluzia cea bună. Dar um, unele lucruri mă surprind. La pagina 37 se spune în mod extraordinar că elita britanică a, a fost întotdeauna lucidă și pragmatică. Cred că în ultimii ani am constatat cu toții că e departe de a fi adevărat această frază. Iar în ceea ce privește Europa, remarcabil este uh, cum uh, um, ce, ce, fluctos, ce mult a fluctuat relația între Marea Britanie și Europa. Se face referire la Churchill, care, care considera că Uniunea Europeană nu trebuie să includă Marea Britanie, dar uh, apoi în discursurile sale de la Consiliul Europei din uh, anii 40, în, la sfârșitul anilor 40, el uh, și-a schimbat părerea, vorbea chiar despre o armată, armată europeană cu participarea Marii Britanii. Asta este un exemplu tipic despre modul în care elita presa uh, um, britanică și-a schimbat părerea, a fluctuat, nu a fost membru al CECO, dar cu, la, câțiva ani mai, la câțiva ani mai târziu și-a schimbat părerea și a zis, da, da vrem să facem parte din CECO. Iar uh, lucrurile astea au stat așa dintotdeauna. Și asta se întâmplă și acum cu Theresa May. Și vreau să revin la Galileo primul discurs al Terezei May despre Brexit după ce a devenit uh, premier a spus uh, Brexit înseamnă Brexit, nu vom mai rămâne în nicio părticică a Uniunii Europene, nici piața unică, Galileo, nici agenții, agenții, nimic, nimic. Asta era mesajul pe care l-a primit Uniunea Europeană. Acum Marea Britanie spune, vă rog frumos, putem să rămânem membrii ai Galileo și uh, nu Uniunea Europeană dă afară Marea Britanie, ci, ci guvernul britanic a luat hotărârea de a părăsi Uniunea Europeană, iar regulile Galileo pe care le-a adoptat, pe care le-a adoptat Marea Britanie ca stat membru și uh, a fost un acord în, un în unanimitate, spun foarte clar că o țară terță nu are acces la anumite părți din Galileo din motive de securitate și de protecție a datelor și servicii secrete și așa mai departe. Deci cel puțin ar putea să spună Marea Britanie, ne pare rău că plecăm, dar uh, putem să uh, rămânem la Galileo și am putea oare să regândim uh, rolul Marii Britanii. Știm că am fost de acord la început, dar ar puțin uh, uh, Uh, mai puțină aroganță ar fi bună pentru Marea Britanie decât să spună că ne dați afară, de ce ne dați afară. Și apoi mai puțină volatilitate a poziției Marii Britanie ar fi și ea binevenită. Constatăm acest lucru în ceea ce privește Brexitul în general. Situația este uh, volatilă la nivel politic în ceea ce privește dezideratele uh, Marii Britanii și haideți să nu uităm că este vorba de un proces care nu a fost încă definitivat și nu se știe clar care va fi rezultatul final. Dragi colegi, văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Aș dori eu să fac um, câteva comentarii pe scurt și să vă adresez o întrebare despre ceva ce nu a funcționat și e adevărat totuși că Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană într-un moment uh, foarte delicat uh, în ceea ce privește politica comună de apărare și apărarea în general a Uniunii Europene, fiindcă acum intrăm într-o perioadă de uh, găsire de noi soluții și de măsuri, de instituții, iar asta va fi probabil un proces unde se va regisa progres treptat. Deci va fi un proces dinamic, bineînțeles, din acest punct de vedere, nu numai din punctul de vedere al, al uh, schimbării intereselor uh, suprapuse ale Uniunii Europene și Marii Britanii. Nu e vorba de menținerea status quo-ului, este vorba despre, despre niște angajamente către ceea ce dorim să punem la punct noi în Uniunea Europeană. Vă considerați că asta este o provocare dumneavoastră? Și în al doilea rând, în momentul în care îi ascultăm pe negociatori, uneori avem uh, impresia că există o asimetrie în ceea ce privește negocierile pe multe aspecte, dar și aici, în ceea ce privește dorința de a-și asuma angajamente, obligații și, uh, și drepturi pe care se le, așteaptă de la Uniunea Europeană și uh, dorința de a participa, de a avea structuri la nivel înalt și în dialog la nivel înalt, pe de o parte și pe de altă parte, nu există un angajament permanent la nivel operațional, ci mai degrabă o, o abordare foarte mofturoasă în ceea ce privește participarea la, la activități operaționale. Deci există această neconcordanță, această simetrie în ceea ce privește dorința de a-și asuma obligații și angajamente uh, și implicarea propriu-zisă. Apoi, dacă ținem cont și de calendar, calendarul pe care îl avem pentru a finalizarea acestui acord de cooperare, e bine, și asta ne um, pune noi probleme. Nu știu dacă dumneavoastră perce- percepeți această asimetrie așa cum o percepem noi. Vă dau cuvântul, aveți timp berechet la dispoziție? Votăm după aceea, dar mă rog. Uh, avem oricum suficient timp pentru a ne răspunde la întrebări, fiindcă acest lucru ar fi extrem de util pentru noi. În câteva minute aș vrea să mă refer la trei dintre aspectele ridicate. În primul rând, un aspect important uh, despre care a vorbit domnul Teanec este uh, pericolul um, unei situații uh, tensionate la nivel alte chestiuni Acum uh, există multe, multe lucruri uh, grele, dar aici intră și subiecte complexe, unele, unele care sunt foarte legate de structura cejului sau achiului comunitar și restul agendei europene, fiindcă aceste, acest subiect este unul în care ambele părți au de câștigat. În domenii, în uh, ceea ce privește Galileo de Clito, există uh, îngrijorări de natură mercantilă mai degrabă, care poate sunt mai greu de rezolvat, dar ar trebui să existe o decizie conștientă de altele și că uh, aranjamentele de securitate nu trebuie să reprezinte niciun uh, un precedent pentru ce se întâmplă la nivel uh, de cooperare economică sau nici pentru alte părți terțe, fiindcă uh, momentul în care părăsește un stat membru puțin benefic decât a fi membru în Uniunea Europeană și, bineînțeles, se dorește protejarea autonomiei decizionale la nivel european, totuși nu există niciun motiv pentru care aranjamentele cu Uniunea Europeană trebuie să se aplice tuturor, dacă Uniunea Europeană nu dorește acest lucru. Apoi, în un al doilea aspect care a fost ridicat în discuții. Aici datoria de a face ceva este de partea Marii Britanii. Dacă nu se dorește de a găsi un angajament ca să funcționeze în ceea ce este CEJ, bineînțeles, toate aspectele legate de securitatea internă vor fi extrem de greu de rezolvat. Chiar dacă Marea Britanie, după părerea să fie flexibilă și dacă se dă dovadă de flexibilitate din partea Marii Britanie aici, ar trebui să se întâmple același lucru de partea Uniunii Europene pentru ca mm, opțiunea ca Marea Britanie să joace un rol, poate nu la nivel decizional, dar un rol de plin în ceea ce privește uh, structuri cum ar fi uh, Europol și așa mai departe, să fie care are legătură cu îngrijorările mai mari, și anume faptul că uh, Ehm, se consideră că ordinea bazată pe reguli suferă o mare presiune la ora actuală și există provocări din partea Rusiei, Chinei. Deci, pe de-o parte, ar trebui să ne gândim cum putem să aplicăm principii în alte domenii și aici, fiecare e vorba de schimbul de informații, de planificarea strategică, cooperare, mai multe moduri și aici trebuie să avem uh, mai departe. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru aceste comentarii extrem de interesante. Marc și cu mine, bineînțeles, nu putem să vă răspundem tot. aproape cu putință. Fie că avem Uniunea Europeană sau NATO sau oricare alte instituții din care facem parte. Nu ne considerăm, nu ne avem în vedere, nu ne considerăm de fapt ca fiind cei care au rolul de nu vom putea să cooperăm, nu putem să fim împreună și dacă nu facem asta, le vom, ne vom face uh, date de apărare națională și internațională dacă prevalează amărăciunea și sarcasmul în Uniunea Europeană, dar care se bucură foarte tare că pleacă Marea Britanie, aceste emoții nu trebuie să-și găsească locul în discuții privind chestiuni extrem de serioase de apărare, apărarea noastră tuturor. După Brexit, va avea întotdeauna un statut foarte special, fiindcă, date, faptul că Uh, Marea Britanie a fost membru al Uniunii Europene pentru mult timp, este ceva ce va diferenția Marea, Marea Britanie are un statut special. Și deci aceasta este o scuză foarte bună. Apoi, încă un aspect. Uh, am fost întrebat despre ONU și, câte știu eu, și-au considerat statutul lor ca diplomatice și neoficiale care au permis care a permis uh, un dialog foarte intens între membrii Uniunii, ori punctul de vedere al unui membru nepermanent. Țara mea nu este membru permanent, cred că ar fi de dorit acest lucru. Se va întâmpla în Franța. Eu aș spune că asta ar fi de dorit, bineînțeles, Dar această chestiune trebuie să fie discutată la Paris. Și cu asta am încheiat. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ambasador. Îmi cer scuze, nu am spus de la început că reuniunea este difuzată pe internet. Deci să, o să vă avem imaginea dumneavoastră aici, o să o păstrăm și Uh, vreau să vă spun că comisia noastră este o platformă deschisă pentru dezbateri privind orice subiect care are legătură cu Brexitul și încă o dată vă mulțumesc în acest context pentru contribuția dumneavoastră, fiindcă ne vom uh, ocupa de procedura privind recomandarea, la un, recomandarea Uniunii Europene de a accepta sau nu accepta acordul de retragere, iar această această reuniune ne-a ajutat să înțelegem lucrurile mai bine și vă mulțumesc foarte mult că um, ați uh, vorbit despre emoții la sfârșit. E clar că trebuie să lăsăm uh, emoțiile deoparte. Ne-ați spus că există și un uh, raționament foarte clar pentru această cooperare de securitate între Uniunea Europeană și Marea Britanie. Și asta e foarte important, foarte important că ne-ați transmis acest mesaj. Colleagues, I would like to tell you that as far as... Dragi colegi, înțeleg că unele grupuri politice nu au încă numărul necesar de colegi pentru vot, deci vor să vă organizați. Dragi colegi, uh, începem uh, să votăm? Putem începe să votăm? Dragi colegi, putem uh, să facem un test, să vedem dacă avem quorum. Aș vrea să deschidem votul. Haideți să votăm pentru uh, un vot test. Uh, pentru colegii care tocmai au intrat, vă rog să vă așezați, începem votul rolul orașelor în cadrul instituțional al Uniunii. Aș vrea să vă informez sau să vă reamintesc faptul că aici uh, urmăm procedura din regulamentul 54 paragrafe pe care le-am agreat unele dintre ele uh, în mod oficial ca fiind de competența regii. Deci la unele va scrie no vote, nu, este, nu votăm, și nu votăm pentru că sunt de competența exclusivă a Comisiei Regii. Dar aceste părți, părți vor face parte din raportul nostru final. Deci vreau să înțelegeți acest lucru. Domnul Oiazovski, vreați să luați cuvântul? Sau... No. Thank you very much for, for... Uh, Comisia AFCO va accepta linia acestui raport și că vom deschide noi perspective pentru un rol mai activ al cel mult. Așadar, înțeleg că am uh, testat uh, sistemul și putem începe să votăm. Compromisul 1, cine este pentru? Împotriva abținere adoptat. Amendamentul 43 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm amendamentul 43. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 2. Compromisul 2. Cine este pentru, împotrivă, abține, adoptat. Acum, cred că este adoptat Amendamentul 47. Cine este potrivă? Abțineri. Adoptat. 54. Cine este pentru? Împotrivă? abținere adoptat. Apoi, așadar, compromisul 7. Acum, cine este pentru? Împotrivă? abțineri adoptat. Cred că este respins, dar nu sunt sigur. Putem să verificăm amendamentul 80. Mă scuzați, doamnă președinte. Uh, PPO are un vot în plus, un vot prea mult, împotrivă, abținere, adoptat. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Împotrivă, abțineri, adoptat. 94 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 95 pentru, împotrivă. Din nou PPE-ul are un vot în plus. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 103 pentru,